Dragi colegi, vă rog frumos să luați loc. Vă rog frumos. Dacă nu sunt obiecții, am adoptat ordinea de Vă mulțumesc că este o onoare pentru mine și o plăcere să urez bun venit lui Michael Lunen, ministru irlandez pentru finanțe, în cadrul acestui uh, dialog economic și schimb de vederi la Comisia Econ cu privire la situația economică și financiară din Irlanda și perspective în cadrul guvernanței economice și guvernanței europene după ce ați fost atât de afectați de criza economică din 2010, economia Irlandei s-a redresat în mod spectaculos. În 2013, ă, țara dumneavoastră a fost ă, în cel de-al cincilea an al programului de ajustare com, uh, început de către Comisia Europeană, deja din iunie 2015 Irlanda nu mai are deficit bugetar, sectorul uh, bancar a fost restructurat și știm de asemenea că Regatul Unit a hotărât uh, să părăsească Uniunea Europeană și dumneavoastră veți fi afectați și așteptăm elemente de răspuns, uh, noi toți, dar și Irlanda așteaptă probabil să vadă care va fi calendarul um, Brexit, de aceea acest dialog economic este cât se poate de binevenit, de aceea vă dau imediat cuvântul. Uh, deci îi dăm cuvântul pentru un discurs introductiv și apoi vom trece la uh, sesiunea de întrebări și răspunsuri. Aveți cuvântul, domnule ministru. Stimați deputați, bună, după, bună ziua și vă mulțumesc pentru uh, invitație. Vreau să mulțumesc uh, Comisiei Econ pentru faptul că m-a invitat azi după amiază ca să discutăm despre guvernanța economică în Uniunea Europeană și despre situația financiară și economică din Irlanda. E adevărat că mm, am bătut cale lungă în ultimii ani uh, ca să putem să ne redresăm economia. Când mi-am început eu uh, mandatul în martie 2011, aveam un deficit de 32% din PIB și chiar uh, dacă excludeam de aici tranzacțiile bancare, tot eram la 12% din PIB, ori acum ne așteptăm la un deficit de doar 0,4% din PIB în 2017. În martie 2011 Irlanda nu uh, mai putea să împrumute, să se împrumute pe piața deschisă și eram dependenți de programul UE uh, și al FMI-ului de împrumuturi aveam uh, uh, această um, obligație de a plăti până la 14% uh, um, pentru a putea să ne promutăm pe piețele externe în iulie 2011, pe când luna trecută Agenția uh, Națională de Gestionare a Obligațiilor de Stat a putut să emită bonduri, uh, obligații, mă scuzați, uh, și bonuri de trezorerie cu um, o dată scadentă la 10 ani și cu o, o rată a Profiturile de 2,49%, iar dacă în martie 2011 șomajul era de 14,3%, de aproape 15% în ianuarie 2012, acum este de 7,7%. În ceea ce privește poziția economică, ne așteptăm ca PIB-ul să crească cu 4,2% până la, anul 2000, la sfârșitul anului 2016 și cu 3,5% în 2017. Acum avem 2 milioane de oameni care uh, au un loc de muncă în Irlanda și uh, Deși încă nu am ajuns la cifrele din 2007, departamentul meu prevede ca 43.000 de locuri de muncă suplimentare să fie create până la sfârșitul anului 2017. În ceea ce privește zona euro, în cel de-al treilea trimestru au crescut uh, uh cifrele privind PIB-ul în zona uh, Um, um, euro și această redresare uh, progresivă a economiei uh, a fost uh, justificată și sprijinită, bineînțeles, de faptul că au scăzut prețurile petrolului și de valoarea scăzută a monedei euro la schimb însă perspectivele nu sunt la fel de certe și uh, având în vedere circumstanțele și riscurile mari de încetinire a creșterii economice pe plan mondial, mai ales din cauza incertitudinii create de referendumul uh, britanic, uh, noi în Irlanda trebuie să ținem cont de o serie întreagă de factori, precum faptul că rata inflației este foarte scăzută, că avem în continuare șomaj destul de ridicat și că ne așteptăm la niște consecințe încă de prevăzute eh, de pe urma votului britanic. În ce privește finanțele publice, finanțele publice din Irlanda au trecut de la o poziție complet ne, nesustenabilă, cum spuneam, depen, depinzând de programul de sprijin european și al femeiului, la o poziție cât se poate de stabilă. Am eh, reușit să ne redresăm baza de impunere și investim acum mai mult în serviciile publice ne așteptăm ca până la uh, sfârșitul anului 2017 și pentru bugetul aferent acestui an să avem un deficit de mai puțin de 0,9% din PIB și că vom reuși până în 2011 să ajungem la echilibru uh, bugetar. În ceea ce privește deficitul structural, acesta trebuie să fie de 0,5% din PIB și având în vedere valorile actuale, avem uh, o datorie estimată la 76% din PIB pentru acest an, ceea ce este sub media din zona euro și uh, arată totuși că s-au făcut multe progrese și avem o țintă uh, de a ne scădea datoria la până 45% din PIB până la mijlocul anilor 2020. Ne așteptăm de asemenea ca serviciile publice să ajungă la o situație stabilă și în plus, așa cum unii dintre dumneavoastră vor putea să-și dea seama, regimul fiscal uh, din cadrul uh, pilonului de prevenire, din pactul de stabilitate și de creștere, ne va permite să mărim cheltuielile publice în mod uh, durabil, dar să existe o decuplare între cheltuielile publice și dependența de uh, veniturile ciclice. În ceea ce privește reacția pieței la gestionarea noastră a finanțelor publice, aceasta a fost cât se poate de pozitivă. Însă pentru a avea un progres în continuare, trebuie să nu ne culcăm pe lauri și să ne păstrăm gestionarea prudentă a finanțelor publice și să avem politici orientate către menținerea competitivității. În ce privește cifrele PIB, PIB-ul pentru um, Irlanda a fost destul de volatil, uh, așa cum um, Ați văzut, în urmă cu câteva luni se spunea că pentru 2015 am avea o creștere de 26%, uh, uh, o creștere a PIB-ului cu 26% era cu mult peste o estimare de 7,8% pentru anul respectiv, dar exista totuși și un factor de distorsionare uh, Există mai multe motive pentru care uh, s-a înregistrat această creștere neașteptată și mă bucur să pot să vi le împărtășesc și mă bucur că vă interesează atât de mult uh, evoluția economiei din Irlanda. Care sunt uh, principalele explicații? Ce anume a, a făcut ca PIB-ul irlandez să uh, cunoască această evoluție pozitivă? În primul rând, ceea ce numim noi aceste uh, um, Uh, contracte de fabricare și anume faptul că companii multinaționale care sunt prezente în Irlanda uh, uh, cumpără producția din companii care se află în țări terțe și totuși aceste produse sunt registrate în, um, contează pentru balanța comercială a Irlandei, potrivit unor standarde statistice pe care le-am Uh, stabilit de acord cu aceste certețe. De asemenea, e vorba despre relocarea drepturilor de proprietate intelectuală pentru active sau uh, uh brevete uh, din Irlanda și uh, faptul că plățile acestor drepturi de autor uh, au permis și ele să se crească PIB-ul irlandez. De asemenea, o nouă tendință în ceea ce privește importurile pentru activități de leasing internațional care au generat venituri și multe locuri de muncă. Nu uităm aici nici uh, alți factori de creștere, precum uh, creșterea consumului, uh, uh scăderea taxelor, uh, și vom continua uh, să uh, ducem această politică și să supraveghem uh, evoluțiile de pe uh, piața muncii și de asemenea vom continua cu uh, această politică fiscală. Sunt uh, uh, este, sunt principalele elemente care constituie uh, um, uh, politica noastră în următorii 3-4 ani și ne așteptăm la o creștere suplimentară a PIB-ului de 3 până la 4%. În ceea ce privește evenimentele internaționale și consecințele uh, Brexit. Ei bine, în ceea ce privește relațiile comerciale dintre Irlanda și Regatul Unit, cam 16% din exporturile irlandeze se uh, îndreaptă către uh, Regatul Unit și 40% dintre companiile naționale exportă de asemenea tot acolo. În schimb, Irlanda este cel de-al cincilea partener în ce privește Uh, Regatul Unit ca piață de desfacere pentru companiile britanice. Cam 1,2 miliarde echivalent bunuri și servicii sunt schimbate între cele două țări uh, săptămânal ceea ce sprijină 400.000 de locuri de muncă împărțite egal între cele două insule și cu mult mai multe locuri de muncă în lanțurile de aprovizionare. Din cauza uh, referendumului acum avem incertitudine economică pe termen lung și prin urmare, ca să ținem cont de ea, departamentul meu a, a scăzut uh, uh cifra estimată pentru creșterea PIB uh, pentru anul la 3,5%. Nu știm încă care vor fi consecințele definitive, nu putem să le prevedem, dar e clar că vor exista multe efecte secundare negative cea mai bună perspectivă pentru Irlanda ar fi ca Regatul Unit să rămână în continuare strâns legată de Uniunea Europeană, pentru că vrem să evităm orice fel de uh, uh, evoluții, precum cele pe care le-am văzut cu Irlanda de Nord, sau orice fel de modificări care uh, vor slăbi și mai mult uh, economia din insula noastră. Din perspectiva Irlandei vrem să se păstreze spațiul comun european și să se păstreze și piața comună de muncă. Indiferent care va fi rezultatul, știm clar că Brexitul reprezintă un risc mare pentru economia irlandeză. Studiile au arătat că PIB-ul irlandez ar putea să fie afectat cu un procent de 2,25 până la 3,75%, ceea ce însemna uh, uh, o, o scădere foarte mare, care nu s-ar fi întâmplat dacă uh, uh, Regatul Unit ar fi rămas în UE și de asemenea e o scădere pe care nu o vom recupera decât uh, peste vreo 10 ani. Deci trebuie să gestionăm totul foarte atent și să vedem care sunt uh, mijloacele și măsurile tampon pe care le putem lua, care sunt pasele de siguranță pe care trebuie să le avem în vedere ca să minimizăm cât mai mult efectele Brexitului asupra economiei irlandeze. Oricum, sperăm că toate aceste măsuri preventive ne vor ajuta uh, pe uh, termen lung. De asemenea, m-ați rugat să vorbesc în această uh, după amiază de guvernanța economică în Uniunea Europeană. Eu am acceptat acest principiu al regulilor fiscale comune. Ele sunt importante pentru a putea menține Uniunea Monetară, pentru a ne ocupa de această problemă a concurenței fiscale și doar așa putem să prevenim politicile prociclice și putem să contribuim la niște standarde de viață mai ridicate. Uh, regulile și deciziile fiscale sunt uh, uh foarte importante în Irlanda. Aș vrea să explic acest lucru. Irlanda a fost singura țară care uh, a uh, semnat Tratatul de Stabilitate, Coordonare și Guvernanță și uh, um, compactul fiscal și de asemenea a organizat un referendum pentru acest compact fiscal, pentru adoptarea sa. Și în urma acestei adoptări pe care democratică a acestor noi reguli, pentru noi a devenit totul foarte clar și știm de ce trebuie să fie respectate aceste decizii fiscale, pentru că de altfel sunt o ilustrare a cerințelor Pactului de Stabilitate și Creștere și există uh, sprijin larg în Irlanda pentru acest tip de măsuri. În plus, sistemul politic din Irlanda a, in, transpus aceste decizii a, fiscale, le-a introdus în sistemul intern și știm că este foarte important să nu mai facem aceeași greșeli ca în trecut și să existe acum o înțelegere comună a, a conformității cu deciziile fiscale. Dar mai există și o altă perspectivă. Uneori, Irlanda uh, Uh, este văzută ca cea care uh, trădează un pic când vine vorba aplicării regulilor fiscale, mai ales având în vedere consolidarea care a avut loc între perioada 2008-2015. Uneori este poate adevărat, dar uh, nu e chiar atât de ușor. E foarte greu să ai echilibru structural atunci când au avut loc atât de multe modificări. Și mai există și un alt aspect legat de uh, venituri și de taxe, care se aplică statelor uh, mici. În Irlanda, noi am apărat deciziile fiscale și am explicat de ce respectarea lor este uh, calea de urmat, este o soluție de bun simț. Însă, E din ce în ce mai greu să le apărăm atunci când ele sunt interpretate diferite la un stat membru la altul sau atunci când avem senzația că nu se aplică aceleași reguli statelor mici și statelor mari din Uniunea Europeană. Este totuși o chestiune foarte sensibilă pentru statele membre mici. Și în timp ce se pune problema reformării pactului de stabilitate și de creștere de câte comisie, uh, o primă reformă fiind deja adoptată la începutul anului 2015, avem nevoie de și mai multe reguli de aliniere Uh, care să țină cont de circumstanțele economice actuale și avem de asemenea nevoie de noi reforme pe planul investițiilor și de reforme structurale. Trebuie să continuăm să lucrăm asupra lor. În ceea ce privește Uniunea uh, uh Economică și Monetară, uh, în cele cinci, măsura șase luni a președinției noastre 2013, am încercat să găsim răspunsul la crizele bancare și financiare și s-au obținut progrese importante în colaborare cu membrii Consiliului, Comisia, Parlamentul și inclusiv cu Comisia dumneavoastră. În ceea ce privește partea de servicii financiare și bancare, au avut loc negocieri îndelungate pentru a se adunge, atinge un acord politic pe o serie întreagă de dosare dosarele Uniunii Bancare, cerințele de capital, mecanismul de supraveghere uh, unică, pe toate aceste subiecte s-a ajuns la niște abordări generale ale Consiliului. De asemenea, s-au făcut progrese în ceea ce privește mecanismul de soluționare unică și alte asemenea importante. Știm însă că mai e nevoie de multe de făcut în acest domeniu. În ceea ce privește uh, cadrul de guvernanță economică a um, Uniunii Economice și Monetare, știm că mai rămân multe aspecte de uh, precizat și există marjă de manevră, deși este restrânsă în ceea ce privește chestiunile fiscale. Însă, Irlanda în mod constant a spus că trebuie să ne concentrăm pe o punere în aplicare eficientă și cuprinzătoare a reformelor economice și financiare și de guvernanță financiare, reforme care deja există și care trebuie doar aplicate. Și uh, trebuie făcut acest lucru înainte de a uh, crea noi structuri Așteptăm uh, cartea albă din partea Comisiei Europene săptămâna viitoare, însă trebuie să uh, ne păstrăm obiectivele deja fixate în urmă cu mult timp și anume să avem o creștere economică solidă și ocupare. Construirea de instituții și de mecanisme și structuri europene nu ne va ajuta cu nimic dacă sunt tot timpul structuri și instituții noi. Cel mai bun cale de a face față creșterii economice anemice din Europa este să creăm condiții bune pentru investiții și pentru crearea de locuri de muncă. În acestea trebuie noi să ne investim uh, energia și să insistăm asupra lor. În ce privește Ecofinul, am avut o discuție bună la Ecofin despre o serie întreagă de chestiuni, printre care prezentarea Comisiei privind uh, pachetul uh, intitulat Taxa pe profitul întreprinderilor, uh, care a fost publicat pe 25 octombrie. Știți că uh, CCTB-ul, uh, baza comună de impozitare a uh, întreprinderilor, este partea centrală a acestei noi propuneri legislative. Este o propunere foarte complexă. Fiecare stat membru acum are propriile sale reguli în ceea ce privește venituri care trebuie să fie taxat, ce anume poate să fie dedus, ce credite pot să fie adăugate. Uh, să fie acordate și împreună cu celelalte state membre noi acum examinăm în detaliu toate aceste noi propuneri ale Comisiei. În ceea ce privește reformarea uh, taxelor, nu va surprinde pe nimeni că uh, Irlanda a jucat un rol activ în această privință pentru că dorește să se reformeze sistemul internațional de uh, impozitare a profitului întreprinderilor. Noi am fost printre pionierii de la OCDE care au uh, sprijinit această uh, Um, acest proiect pentru a evita erodarea bazei de impunere și de asemenea pentru recenta directivă privind evitarea uh, evaziunii fiscale. Și noi am cerut această raportare de la țară la țară și întotdeauna am sprijinit transparența fiscală și cooperarea administrativă, pentru că numai așa putem să luptăm împotriva planificării fiscale agresive. De asemenea, în ceea ce privește procedurile juridice, știți că uh, în ceea ce privește procedura Comisiei Europene împotriva Irlandei, uh, guvernul nostru uh, n-a avut control și a trebuit să depună plângere în fața Curții de Justiție. Această plângere va fi depusă mâine și având în vedere acest lucru nu pot să vă spun nimic mai mult. Oricum, mulțumesc Comisiei pentru invitație. Președintele, domnul Gualtieri, vă mulțumesc frumos pentru prezentare. Acum trecem la sesiunea de întrebări și răspunsuri. Nu avem uh, timp uh, foarte mult astăzi, deci avem câte 4 minute pentru fiecare slot, deci câte un minut și jumătate maxim pentru întrebare. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte, mulțumesc, domnule ministru, pentru prezența dumneavoastră astăzi și dați-mi voie să încep poate cu aspectul cel mai important și anume perspectivele macroeconomice pentru țara dumneavoastră. Și la ultimul raport din partea Comisiei, publicat în septembrie, observăm că reformele din Irlanda au dus la rezultate încurajatoare. E vorba de o adevărată redresare economică, deși ați fost afectat foarte dur de către criza economică. Și atunci, care sunt învățămintele cele mai importante din punctul nostru de vedere, care pot fi învățate din uh, măsurile de ajustare pe care le-ați luat și care ar putea fi o sursă de inspirație și pentru alte state membre. Și poate, ce, poate sunt lucruri pe care le-ați fi făcut diferit uitându-vă în urmă. Care au fost măsurile cele mai dure pe care a trebuit să le luați până în prezent? Bun. Și să sperăm că o să aveți ocazia să răspundeți, timp suficient să răspundeți la întrebarea mea. Mulțumesc. Well, Domnul președinte, vă rog, în martie 2011, când am uh, început această reformă, am încercat să ne însușim programul propus de Comisia Europeană și am vrut să avem un adevărat program irlandez, însușit de către toată lumea. Și e clar că publicul a făcut, opinia publică a făcut eforturi imense, participarea a fost foarte importantă. Și odată ce am luat hotărârea să acceptăm acest plan, am și vrut să-l ducem până la capăt. Pentru că în momentul în care lansezi, te lansezi pe o anumită cale, trebuie să o ții drept înainte, să nu deviezi. Așa că am vrut să respectăm cerințele acelui program, după care am luat și alte măsuri colaterale, uh, măsuri de corectare fiscală, spre exemplu, 20% din uh, cheltuielile publice, Uh, și asta a fost de asemenea o realizare politică majoră și un exercițiu uh, major de implementat în cooperare cu partenerii sociali. Și știam foarte clar că o să fie consecințe. Și de asemenea, cum puteam face prea puțin în ceea ce privește cererea, am încercat să venim cu alte măsuri. Uh, în consecință, ne-am concentrat eforturile pe restructurare în ceea ce privește aprovizionarea, serviciile de aprovizionare. Și asta a fost o idee foarte bună, foarte eficientă. Am făcut un program în paralel, organizat și de către guvernul irlandez, pentru fiecare sector în parte, încercând să identificăm neajunsurile din fiecare sector și să găsim soluții. la un moment dat anumite sectoare au fost total uh, neconcurențiale și am încercat să le repunem pe picioare. Uh, spre exemplu, în ceea ce privește în domeniul transporturilor, a călătoriilor, am încercat să promovăm imaginea Irlandei, turismul uh, și am avut rezultate destul de repede. Am încercat să promovăm acele Uh, regiuni poate mai sărace ale Irlandei. Am pus eforturile de asemenea și am, am concentrat eforturile de asemenea și pe punctele noastre forte și am uh, pus accentul, spre exemplu, pe uh, turismul agricol. Uh, dacă ar fi lucruri pe care le-am făcut diferit, bun, poate că în ceea ce privește investițiile de capital, acolo poate ar fi o intervenție diferită. Am încercat să corectăm uh, lucrurile, să redactăm în mod diferit bugetul, să ținem seama de uh, nevoile noastre în materie de infrastructură economică și socială. Am încercat să ne concentrăm eforturile pe investiții, dar întotdeauna ținând seama de infrastructura socială și economică. Mulțumesc! Da, e foarte interesant ceea ce a spus noastră la final în ceea ce privește investițiile. Analiz Mulțumesc, domnule președinte. Am trei întrebări rapid. Mai întâi noastră v-ați referit, domnule ministru, la potențialul, la nega, potențialul eventual negativ pe care ar avea măsurile în Irlanda. Și e clar că uh, s-au făcut eforturi imense în Irlanda și până la urmă ați menținut uh, schimburile economice cu Regatul Unit. Se pare că în momentul de față poate există anumite presiuni Uh, având în vedere abordarea dumneavoastră, având în vedere că negocierea e deocamdată într-un punct uh, cu sumă zero. Uh, e clar că există o interdependență comercială și că există relații comerciale puternice între cele două țări. Și ar fi foarte interesant să știm dacă ar fi posibil, după părerea dumneavoastră, să avem pe viitor o abordare mai, mai bazată mai mult pe colaborare. În al doilea rând, în ceea ce privește Brexit, știm foarte bine că sunt foarte mulți factori interesați. Sunt uh, societatea civilă, întreprinderi și uh, aș vrea să ne spuneți mai multe în acest sens, pentru că uh, în Regatul Unit nu avem suficiente informații, chiar și în ciuda rezultatului și a referendumului organizat. Și, evident, ați menționat uh, cazul Apple. Uh, felul în care s-au aplicat uh, anumite, uh, o anumită politică fiscală față de anumite întreprinderi. Și știu și alți colegi, colega Nedermayer și alții, am avut un raport în acest sens anul trecut și faptul că ați examinat în detaliu propunerea Comisiei în ceea ce privește CCTB, ați putea să ne spuneți dacă principiile conținute în acest text le puteți susține. Well, thank you very much. Uh, Brexit. Mulțumesc foarte mult. Da, e clar că Brexitul e o îngrijorare pentru noi în Irlanda, pentru că vor fi foarte multe politici ce vor fi afectate. Mai întâi pe insula Irlanda, relațiile noastre. Noi nu vrem să avem o frontieră dură între Irlanda, Uniunea Europeană și alte regiuni care nu vor mai face parte din Uniunea Europeană. Aici e clar că e un punct, un punct uh, foarte important E vorba de o piață unică, e vorba de o piață unică a muncii, care există de sute de ani și avem, noi am, în momentul în care am uh, devenit independenți față de Regatul Unit, am menținut anumite piese legislative, texte legislative și există o tradiție comercială, de schimburi comerciale v-am spus doar, e vorba de 2 miliarde de bunuri și servicii săptămânal. Deci, asta e o parte importantă din economie. Și, evident, trebuie să vedem și relațiile care vor exista între Regatul Unit și Irlanda după această decizie, după această etapă. Și vor exista consecințe. Deocamdată relațiile noastre se bazează pe latura comercială. Acum, până în prezent, n-am avut prea multe alte influențe asupra felului în care se vor negocia uh, Uh, lucrurile între Uniunea Europeană și Regatul Unit. Însă noi vom încerca să menținem în mod constant contactul cu ministrii de resort. Cunoșteam foarte bine ministrii precedenții, cunoaștem mai puțin pe ministrii actuali, însă în orice caz, noi în Irlanda analizăm uh, situația și sperăm că vom avea un dialog foarte productiv și uh, uh pozitiv la nivel de Consiliu Există forțe democratice în Irlanda de Nord care au susținut Brexitul. Și știm că au existat și forțe care s-au opus Brexitului și uh, relațiile la nivel bilateral sunt foarte puternice. Uh, motivele pot fi diferite. Însă, în orice caz, noi vom continua să colaborăm pe această bază și, evident, și relațiile personale sunt foarte importante în acest uh, context. Și vom aștepta să vedem care vor fi următoarele evenimente în următoarele săptămâni, care sunt uh, uh, partidele ce vor fi implicate la guvernare în Irlanda de Nord, și felul în care se va ajunge la un acord, poate nu asemănător cu cel uh, Good Friday. Apoi, în ceea ce privește CCTB, uh, da, am lucrat la acest text, am colaborat cu ecd ul chiar am, fost, am primit și complimente din partea uh, președintelui OECD în acest sens. Am avut o poziție de lider pentru că e clar că um, dosarul Apple și uh, uh, uh, sistemul fiscal, sistemul de impozitare sunt elemente importante despre care tot discutăm încă din 2012-2013. S-a discutat și la Comisia pentru Concurență și CCCTB este de asemenea pune capăt aranjamentelor de tip hibrid în Europa și în uh, cadrul președinției slovace acest lucru a fost evocat drept prioritate. Și există o propunere pentru a avea o soluționare mai simplă a conflictelor și credem că această abordare este una foarte potrivită, foarte importantă. Bun, n-am să mă refer acum la toate detaliile, însă salut această inițiativă. Și felul în care a fost construit CCCTB ne permite acum să avem o procedură foarte clară, bazată pe o abordare comună, în dorință de consolidare. Avem exact aceeași bază fiscală și, cel puțin în prima noastră lectură, am uh, considerat că, având în vedere că se propun anumite derogări și exceptări mai extinse decât cele pe care le avem noi, ar putea fi o soluție bună. Dar sper că, mm, așa ca întotdeauna, primul, prima versiune a documentului nu este și versiunea finală. Să așteptăm să vedem care va fi versiunea finală. Domnule, domnul Bernd Luke, voi uh, vorbi în germană, spune domnul Luke. Äh, die Europäische wirft Ihnen illegale Comisia Europeană vă reproșează ajutor de stat ilegal în cazul Apple. Am întrebat-o pe doamna Vestager pe baza uh, pe ce bază uh, calculează ea că Apple a fost uh, um, avantajat de către deciziile fiscale irlandeze. Uh, doamna Vestager mi-a spus că nu a existat o întreprindere concretă cu care să fi comparat Apple. M-aș fi așteptat să-mi menționeze Samsung. Ați spus că nu vreți să spuneți mult despre Apple, dar despre Samsung puteți să ne spuneți ceva? Este tratat la fel uh, Samsung uh, din punct de vedere fiscal cum a fost Apple? Există o diferență sau nu între acest tratament? Uh, și dacă uh, nu, putem porni de la premisa că și dacă au existat decizii fiscale și pentru Samsung, înseamnă asta că Samsung poate să transfere uh, profituri într-un sediu central uh, în care uh, în care nu uh, uh, unde să nu fie taxat Și um, dacă nu puteți să îmi răspundeți uh, oral, m-aș bucura dacă mi-ați putea răspunde în uh, scris. Uh, în primul rând, este vorba de ceea ce spuneți este poziția doamnei Vestager. Nu există o comparație, nu se, există un termen de comparație cu Apple. După cum spuneți, cheia pentru ajutorul de stat este că o companie este tratată mai favorabil decât alte companii care operează în același uh, sector, în acest caz uh, din punct de vedere fiscal. Deci nu există un alt exemplu. Iar avizul pe care se bazează uh, decizia se bazează pe este din 99 și 2007 și se bazează pe principiul armed length uh, adoptat la OCDE și care făcea parte din reguli între 2010 și 2012. Poziția comisiei este că a existat un fel de regulă în tratat care ar s-ar baza pe uh, fundațiile Uniunii. Dar dacă s-ar întâmpla dar în același timp s-a cooperat cu OCDE în lucrarea la aceste uh, reguli. Nu vreau să intru în detalii concrete. Acum, vorbim despre alte companii. În Irlanda, chestiunile fiscale sunt uh, confidențiale. Uh, iar comisiile noastre uh, fiscale sunt independente. Eu nu am uh, informații fiscale despre uh, vreo persoană sau vreo întreprindere, pentru că totul este confidențial. Însă autoritățile noastre fiscale uh, au o reputație foarte bună. Doamna comisar Vestager mi-a spus că din toate dosarele Um, solicitate din Irlanda, nu există niciun alt caz pendinte în ceea ce privește ajutorul de stat din Irlanda și s-au solicitat o serie întreagă de dosare. Iar noi am fost cât se poate de cooperanți cu autoritatea în domeniul competit, uh, concurenței, am pus la dispoziție toate documentele necesare, inclusiv uh, datele de la autoritățile noastre fiscale. Sunt date care au fost uh, date uh, comisii, comisie europene, cu toate că eu, ca ministru de finanțe, nu aș avea acces la ele. Apoi, în ceea ce privește uh, evitarea plății taxelor, este un rezultat al unui meci, a unei lupte între două jurisdicții. Uh, niște avocați inteligenți își dau seama că um, coroborând două jurisdicții pot găsi lacune. Noi nu favorizăm sub nicio formă acest tip de uh, practică, încercăm să închidem toate lacunele și participăm activ și la OCDE. Însă dacă nu există cooperare internațională, acest lucru nu va funcționa. Noi taxăm Apple și pe toți ceilalți pentru profiturile făcute în uh, Irlanda dar dacă mi-aș scoate uh, iPhone-ul uh, pe spate, uh, scrie design din California, deci proiectat în California, produs în China. Toate aceste lucruri nu se întâmplă în Irlanda. Eu nu cred că Apple a plătit uh, suficiente uh, taxe, însă nu din cauza Irlandei, ci din cauza aranjamentelor fiscale din Statele Unite. Comisia are dreptate când spune că Apple a plătit foarte puține uh, taxe, inclusiv la nivel uh, mondial, pe profiturile mondiale. Ei aveau uh, pasive fiscale mai mari în Irlanda decât ce plăteau. Pentru că așa funcționează lucrurile în Irlanda. Pasiv, pasivele fiscale se calculează în taxe plătite și dacă ne vă uita, și acestea erau la 35% și dacă vă uitați la pasive, veți vedea că cifrele sunt diferite. Dar uh, așteptăm reformele din legile fiscale din Statele Unite. Eu însă nu pot să fiu uh, uh, cel care colectează uh, taxe Mm, la nivel mondial. Se pare că asta dorește Comisia. Eu pot să colectez taxe în uh, Irlanda, dar ce trebuie făcut este să se uh, elimine posibilitățile de diferență și de exploatare a acestora cu legislația irlandeză. Mulțumesc, Marian Harkin. Mulțumesc, domnule președinte, și mulțumesc, domnule ministru. Întrebarea mea este specifică. Se referă la directiva 2006 privind uh, TVA-ul uh, în ceea ce privește uh, adăugarea pentru uh, unele facilități fiscale pentru uh, fermieri. Și în iunie m-am referit la acest uh, lucru. Este vorba de crearea unor structuri specifice în sectorul agricol pentru a um, solicita o rambursare excesivă de TVA prin sistemul forfetar. Practic este o fraudă de TVA care produce beneficii și pentru mulți care nu Um, uh, nici măcar nu sunt agricultori. Aș vrea să știu, uh, să vă întreb despre uh, actul normativ finanța, despre finanțe din acest an, care vă permite să nu aplicați această adiționare a TVA în anumite sectoare. În ce sectoare se folosește acest sistem? Uh, puteți evalua cât s-a pierdut din uh, plăți pentru uh, TVA uh, și apoi considerați că reforma pe care o propuneți va rezolva problema rambursărilor excesive de TVA? Mulțumesc! Um, TVA-ul este rambursat în mod uh, obișnuit. Există uh, însă o reducere uh, pentru micii agricultori pentru a evita o întreagă um, povară administrativă pentru rambursarea TVA-ului. Există rapoarte transmise autorităților fiscale, Uh, eu primesc uh, cifrele de la acestea, aceste autorități sunt independente. În actul uh, financiar, în actul normativ, stabilesc noul, noul rabat, noua reducere. Mi s-a spus că există sisteme de fraudă TVA, în special în industria producției de pui Ideea este că încercăm să evităm uh, această fraudă fiscală în domeniul uh, fermelor de pui. Au existat uh, sisteme aici. Se crea practic pentru aceștia un, uh, un, un avantaj uh, concurențial în detrimentul celor care nu foloseau acest sistem de TVA. Am anunțat că am luat o măsură împotriva acestui element și am pus uh, această propunere în uh, propunerea de uh, lege pe care am făcut-o și care se um, discută în momentul de față în Parlament. Sper că se va bucura de o majoritate. Mulțumesc, Matt Carthy. Mulțumesc, domnule președinte. Nu vom intra într-o dezbatere macroeconomică în această după-amiază, însă când vorbeați despre um, sprijinul public pentru regulile fiscale, am, am vorbit uh, um, și uh, noi despre sprijinul pentru aceste elemente, uh, pentru această legislație. Din păcate, în fiecare reuniune la care am fost eu s-a menționat Irlanda și nu în sens pozitiv. Uh, poate fi uh, jenant uneori. Dincolo de dezbaterea privind uh, deciziile Apple, dacă nu vă deranjează, haideți să vorbim despre ceva despre care ați spus că veți acționa regim, dublu, dublul regim irlandez. În 2014 ați anunțat că treptat va fi eliminat din ianuarie 2015, dacă îmi uh, amintesc bine, ceea ce însemna că noile companii înregistrate în Irlanda vor trebui să fie, să-și aibă sediul în Irlanda pentru scopuri de uh, taxe uh, pentru scop fiscal. Uh, ați oferit o perioadă de tranziție de 5 ani până în 2020. Dacă vă întreb acum cât va reuși să transfere Google între acum și până și 2020, ne veți spune că nu puteți uh, da, vorbi despre cazuri uh, concrete, însă aveți o cifră de câți bani vor putea transfera uh, state, companiile până în 2020? Apoi, tratatele noastre fiscale cu alte țări mi se pare că depășesc sau sunt mai puternice decât legislația națională avem tratate în, în care în care se vorbește despre un sediu în afara Irlandei. Asta practic ar permite sistemului uh, dublu irlandez să rămână uh, în vigoare cu companii care au sedii inclusiv în Panama, Bahamas, țările de jos, Belgia și nu numai. Îmi cer scuze că îmi depășesc timpul, domnule președinte, însă întrebarea mea este uh, dacă puteți uh, să vă angajați să uh, scurtați uh, termenul pentru aceste țări, președintele întrerupe. Well, first of all, as I said previously, uh, I move very quickly after taking. Da. Existau mai multe sisteme de evaziune fiscale evaziune fiscală în Irlanda și noi am făcut tot ce am putut pentru a le demonta. Irlanda era un foarte bun uh, loc în care puteai să împaci două jurisdicții. Cineva sau o companie care ar fi trebuit să plătească o taxă, până la urmă nu o făcea și se întâmpla și atunci când cineva avea dublă naționalitate sau era doar rezident în Irlanda. Acum facem în așa fel încât asemenea situații să nu se mai uh, să nu mai aibă loc. Și există și persoane care sunt angajate acestor companii care, deși și-au sediul în Irlanda, nu se uh, declară și nu sunt plătitori de uh, impozite în Irlanda. Oricum, noi eh, avem nevoie și de această perioadă de tranziție. Trebuie să existe certitudine în politica fiscală. Nicio, nicio jurisdicție nu schimbă regulile de calculare a taxelor și impozitelor peste noapte. Și ca atare știind că există multe companii care au venit Irlanda și s-au stabilit ținând cont de fostul nostru sistem fiscal și e normal să le, dăm, uh, să le acordăm această perioadă de tranziție. Nu putem să ne schimbăm sistemul uh, uh, peste noapte și să ne așteptăm ca ele să se conformeze noului regim. În ce privește comentariile dumneavoastră, despre faptul că economia Irlandei a, a suferit uh, um, de pe urma pătării reputației sale. Da, e adevărat, reputația noastră a fost uh, um, afectată, dar uh, și acest lucru la un moment dat poate să fie depășit. Mulțumesc. Da, n-ați răspuns la ultima întrebare, spune domnul deputat. Acum, de la vers, nu văd pe nimeni, de la FDD, David Coburn. Mulțumesc, domnule președinte. Domnule ministru, având în vedere schimburile economice între Irlanda și Statele Unit, este interesul la mândrurora ca aceste schimburi să rămână prospere. Puteți să spuneți care sunt avantajele economice pentru Irlanda, în uh, faptul că au o taxă Uh, corporatistă atât de competitivă. Știm de pe urma crizei financiare că BCE-ul va uh, amenințat că urmează să plătiți pentru pierderile altora. Și uh, dacă continuă inițiativa cu CCTB-ul, cum veți fi siguri că Irlanda nu va colecta taxe doar ca să le trimit apoi uh, în străinătate? Răspund la întrebarea domnului de deputat apropo de um, acordurile și tratatele fiscale care au întâietate asupra legislației naționale. Noi suntem o mică națiune, suntem competitivi în ce privește prețul, calitatea și plus valoarea și suntem competitivi și în domeniul fiscal. Așa facem noi comerț în această lume foarte competitivă și am avut uh, această taxă uh, de um, impozitare a profitului întreprinderilor de 12,5% de foarte mulți ani. Și pentru noi a fost un avantaj competitiv. Uh, ministrul Osborne a, a încercat și el să urmeze exemplul Irlandei și a redus taxa pe profit de la 20% până la practic 15% după a treia modificare și deși și noi ne luasem alte angajamente și, și în Regatul Unit făcusele la fel, acum, de când cu referendumul, nu cred că vom mai putea să respecte acest angajament. Comisia a reafirmat recent că jurisdicțiile sunt libere să facă, să-și facă concurență în ce privește politica fiscală și vom continua să o facem. Acest lucru nu este incompatibil cu dreptul comunitar. În timpul dezbaterii despre Brexit, s-a spus că, că în Regatul Unit s-ar putea să se aplice niște rate mm, ale impozitelor mai scăzute. Noi suntem foarte interesați să atragem investiții străine în Irlanda. Și uh, taxa pe profitul întreprinderilor este doar unul dintre factori, dar nu este cel hotărător. Ă, din ce în ce mai multe investiții se îndreaptă spre țări unde uh, nu uh, rata impozitului pe profit este cea uh, care atrage întreprinderile acolo. Sunt și alți factori. Noi, de exemplu, atragem foarte mult programatori informatici și pe ei nu asta îi atrage. E vorba despre alte condiții atrăgătoare. Noi facem parte din Uniunea Europeană, din zona euro și Irlanda este țara uh, care va rămâne în uh, zona euro, singura țară în care se va vorbi uh, engleză, adică ca limbă oficială, deși poate că este oficială și în Malta. Dar atunci când Regatul Unit va invoca articolul 50, noi și Malta vor rămâne singure țări cu engleză limbă oficială. Deci, din punctul de vedere al economiei irlandeze, Uh, vor exista efecte asupra economiei noastre, dar nu e vorba neapărat despre nevoia de a mări taxele, nu. E vorba despre efectele, de exemplu, asupra uh, schimburilor comerciale, asupra mm, agriculturii. Și dacă Regatul Unit nu va putea să uh, negocieze un acord de ieșire și va trebui să respecte regulile de la OMC, e clar că va fi cu atât mai greu pentru Regatul Unit. Dar nu va fi într nimic relevant pentru taxa, impozit, taxa pe profita întreprinderilor. Mulțumesc, domnul Mono. Monsieur le Président, Monsieur le Ministre. Mulțumesc, domnule președinte, domnule ministru. Irlanda a beneficiat de sprijin financiar din partea Europei în 2012, în 2013, 70 de miliarde de euro ajutor financiar, dincolo de fondurile structurale încă din 2013. Acum creșterea economică este uh, relansată și ați uh, scăpat de procedura pentru deficit excesiv și asta datorită solidarității vecinilor europeni. Modelul economic al țării dumneavoastră a atras sediile multor întreprinderi multinaționale cu o taxă foarte redusă la impozite și cu o planificare fiscală abuzivă. Și uh, există peste 200 de miliarde acumulate în paradisuri fiscale, în profitul uh, acționarilor, dar în detrimentul popoarelor europene. Uh, tocmai din cauza acestor uh, politici fiscale agresive. Apple a fost condamnat pentru ajutoare ilegale și are o amendă de 13 miliarde, 5 uh, pe care trebuie să le plătească și pe care va trebui să le încasați. Ideal ar fi fost să le fi redistribuit uh, înspre partenerii dumneavoastră europeni. Uh, patrioții își doresc ca grupurile multinaționale să plătească impozitele acolo unde își desfășoară activitatea. Și cum veți fi echitabil față de partenerii europeni? Țara dumneavoastră va, va coopera și mai mult pe viitor, acceptând plătirea amenzii de către Apple și o eventuală redistribuire a acesteia înspre parteneri europeni în numele justiției fiscale? Și dacă răspunsul este da, care va fi calendarul? Well, thank you very much for your question. Mulțumesc foarte mult pentru această întrebare. Mai întâi apreciez foarte mult uh, sprijinul Uniunii Europene și al colegilor din partea femeii în perioada de recesiune a economiei europene, când Irlanda aproape dăduse faliment și noi ne-am asumat răspunderea, ne-am uh, uh suflecat mânecele pentru a relansa economia în uh, Irlanda. Și mulțumim și ajutorului primit din partea colegilor europeni. Și uh, ajutorul acesta ne-a permis să facem acele adaptări și ajustări de care aveam nevoie pentru a putea relansa economia, să evităm o situație catastrofală și oricum, la un moment dat nici nu mai aveam niciun fel de acces pe uh, piețe și am apreciat faptul că fiind în zona euro, am uh, reușit să beneficiem de anumite fonduri uh, europene. Deci mulțumim colegilor europeni care ne-au sprijinit în această situație dură pe care a traversat-o Irlanda. Uh, asta a fost posibil datorită zonei euro. Deci, Mulțumim foarte mult! În al doilea rând, ați primit înapoi 22 de miliarde din partea femeiului și 4 miliarde care încă mai trebuie să fie uh, finanțate. Deci e clar că femeiul a avut un rol de supraveghere prin refinanțarea anumitor programe în Irlanda. Asta s-a făcut și cu ajutorul femeii. Deci noi am plătit înapoi toate fondurile primite din partea colegilor uh, europeni și am plătit și dobânzi pe acele împrumuturi. Așa că nimeni nu va fi lăsat deoparte și nu va fi prejudiciat. În al doilea rând, nu există nicio amendă impusă în Irlanda în dosarul uh, Apple. Nimeni nu a primit amendă. Pentru că nu s-a găsit nimic care să justifice așa ceva. Ceea ce s-a întâmplat este că a existat o decizie pentru faptul că nu s-au plătit uh, sumele corespunzătoare uh, fiscale. Și asta impune uh, o, o sancțiune și deci o amendă. Acum, putem contesta asta. Eu v-am spus din motivele pe care le-am subliniat adineaori, nu uh, credem că toți acești bani au fost uh, în uh, Irlanda, mulți de, dintre aceste fonduri au fost transferate mai departe înspre Statele Unite. Profiturile au fost înregistrate, spre exemplu, în orașul Cork, acolo unde își are sediul întreprinderea. Dar nu au plătit acolo taxele. Așa că noi suntem de acord cu principiile OCDE și cu decizia luată în acest sens acolo unde se creează bogăția, trebuie să se aplice regulile acelei jurisdicții și acolo trebuie să fie plătite impozitele. Dar nu poți să ceri uh, să plătești impozite acolo unde nu creezi niciun fel de bogăție, pentru că e o nepotrivire. E o nepotrivire atunci între practicile fiscale internaționale și atunci e clar că avocații vor uh, profita de aceste portițe de scăpare. Deci ni s-a cerut să punem capăt acestor, uh, acestei situații și vom face eforturi în acest sens și vom continua aceste eforturi pe viitor. Însă aranjamentele pe care le-a avut până în prezent uh, Apple uh, au uh, uh, fost încheiate și vom uh, menține această atitudine și pe viitor. Și nu avem nicio îndoială asupra faptului că uh, întreprinderile trebuie să plătească mai multe impozite acolo unde creează bogăție, acolo unde își desfășoară activitatea. Și asta ne dorim să facă. Dar nu se poate face asta decât dacă există cooperare la nivel internațional, dacă schimbăm regulile la nivel internațional uh, să le transpunem atunci în reglementare uh, în intern și atunci putem face asta în mod, în mod armonizat. Și cred că până în prezent am făcut asta destul de bine, cel puțin în ultimii patru ani. Și am avut un leadership uh, în acest domeniu în cadrul OCDE. Uh, I have unfortunately to group the question. Mulțumesc foarte mult. Mai am încă uh, un grup de întrebări, dar ne presează timpul. Brian Hayes, mai întâi. Mulțumesc, uh, domnule ministru, mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc pentru prezență și știu care a fost rolul dumneavoastră în redresarea economiei din Irlanda. Uh, dați-mi voi să vă pun o întrebare ca urmare a observațiilor pe care le-ați uh, făcut adinaur. Ați vorbit despre Brexit și consecințele acestuia uh, și consecințele pe viitor. În ceea ce privește serviciile financiare, știm foarte bine că astea sunt foarte importante în Irlanda, sunt importante și în circunscripția mea electorală, sunt importante în contabilizarea totală a PIB, dar reprezintă de asemenea și o oportunitate pentru Irlanda, având în vedere circumstanțele în care Uniunea Europeană, Legatul uh, Unit părăsește Uniunea Europeană. Și n-ați fi de acord cu uh, ceea ce a spus ministrul de finanțe din Germania, că trebuie să reexaminăm toată legislația financiară pe care am avut-o până în prezent pentru a vedea în ce măsură aceasta corespunde cu dorința Regatului Unit de a părăsi uh, Uniunea Europeană. Bun. Încă o întrebare din partea domnului. Uh, pentru că s-a răspuns la foarte multe dintre întrebări până acum. Asta e ghinionul când ești mai la coadă pe listă. Uh, aș vrea doar ca o curiozitate, să aud din partea unui expert. Este traducerea? Um, it, it doesn't matter, vaș, because I'll be very... N-are nicio importanță, vaș, pentru că am să vorbesc foarte pe scurt. Din curiozitate, care ar fi cei trei pași cei mai importanți pe care i-ați face, primii trei pași în uh, înlăturarea tuturor schemelor de mutare a profiturilor dintr-o țară membră UE în altă țară membră UE, de optimizare fiscală, împotriva optimizării fiscale, cum este numită uh, de multe ori uh, uh, schema aceasta a prețurilor de transfer, sau chiar împotriva evaziunii fiscale, când știm că la bugetul Uniunii Europene avem nevoie de 265 de miliarde de euro în plus pe an ca să ne atingem obiectivele stabilite, iar economia subterană, economia neagră, ajunge și la 2000 de miliarde de euro în acest moment la nivelul Uniunii Europene. Deci primii trei pași pe care i-ați face ca specialist în stoparea acestui fenomen. Mulțumesc. Ivana Maletic. Mulțumesc, Ivana Mulțumesc, domnule președinte. Bun venit, domnule ministru. Ne bucurăm să vă, alăm, să vă avem alături de noi uh, și să ascultăm experiențele dumneavoastră, pentru că cred că în Irlanda v-ați descurcat uh, foarte bine. Noi în uh, Croația ne uităm înspre Irlanda că înspre un exemplu de reforme bune și de un mix politic bun pentru stimularea economiei. Întrebarea mea se referă la ceva ce ați menționat și dumneavoastră. Ați spus că trebuie crescute investițiile de capital, mai ales uh, în uh, infrastructura uh, socială și nu numai. Se vorbea despre transport, aprovizionare cu apă și așa mai departe. Mă, m-ar interesa cum vedeți uh, fondul EFSI pentru investiții strategice. Vi se pare util, un instrument bun pentru a stimula uh, investițiile de capital și pentru a sprijini uh, schimbările necesare în Irlanda? Și apoi, trebuie făcut, trebuie să faceți multe schimbări și restructurări pentru creditele neperformante. Care sunt planurile în acest uh, sens. Thank you, Peter Simon. Mulțumesc, Peter Simon. Sie haben uns vorhin erklärt, dass Sie in Irland Înainte ne-ați explicat că în Irlanda legislația în ceea ce privește double Irish, deci dubla impozitare irlandeză, a fost modificată ne bucură să aflăm asta. Ați spus și că uh, mult, mult la probleme contribuie uh, legislația sau contribuie prevederile internaționale. Uh, că practic la dumneavoastră unii plătesc taxe, dar se pierd peste tot altundeva. Uh, și oamenii din Europa nu se bucură de asta. Se întreabă de ce se întâmplă în state membre și, în cazul acesta, în Irlanda, țară care a profitat de pe urma unui pachet de miliarde. Oamenii cu care mă întâlnesc eu în circumscripția mea, când a uh, sprijinit, când au sprijinit Irlanda în criză și au spus, bun, sprijinim, dar trebuie să se schimbe ceva, pentru că, iată, acest pachet este plătit de alții. Uh, iar acum, în cazul Apple, uh, există o neînțelegere totală. Cum o țară poate uh, profita de pe urma unei solidarități și în același timp să permită un sistem care este pe spinarea tuturor celorlalți care au sprijinit-o înainte. Poate, poate foarte bine să fie legal, dar din punctul de vedere al țării mele este cât se poate de nelegitim. Ce le-ați spune oamenilor care spun asta? Mulțumesc, Fulvio Martușelo. Aș vrea să primesc lămuriri. Având în vedere ceea ce s-a întâmplat cu companiile care au sediul în Irlanda și care fac afaceri în Europa. Vreau să știu cum anume veniturile irlandeze vor respecta diferitele acorduri bilaterale semnate cu alte țări. Veți uh, rambursa creditele de impozit sau cum veți proceda? Dumneavoastră credeți că pe viitor se, se va schimba din nou regimul fiscal? Sau uh, veți uh, proceda ca în cazurile companiilor americane cu sediul în Irlanda? Domnul Childers, ultim, doamna Childers, ultima vorbitoare. Bună ziua, domnule ministru. Cum acceptați, cum credeți că vă vor lua în serios par, uh, partenerii europeni când încercați uh, să spuneți că este nevoie de o Um, flexibilitate față de Irlanda, având în vedere situația sa economică și socială, când blocați eforturile privind CCTB. Poate că ar trebui să se, să se uh, spargă legătura între uh, datoria uh, suverană și restul uh, acti restului activității uh, bancare. Minister. Domnul ministru, vă mulțumesc tuturor pentru întrebări. În ceea ce privește industria serviciilor financiare din Irlanda, este foarte importantă. Merge mai departe decât numai de Dublin. Este o mică economie, 38.000 de locuri de muncă, foarte importante pentru noi și există unele beneficii în urma Brexitului, deoarece City-ul uh, Londrei nu va mai fi în zona euro când Brexitul va fi finalizat și există companii în City-ul uh, londonez care caută alternative. Iar alternativele sunt uh, orașe europene, printre care și Dublin. Fiind destul de multe mm, solicitări de informații uh, în Dublin. Peste 100 de companii importante din City-ul londonez colectează informații despre ce regim ar avea dacă s-ar transfera Uh, la Dublin. Și mă gândesc că aceleași companii se uită la Amsterdam, Luxemburg, Paris uh, și Frankfurt, care par să fie concurenții uh, aici. Există și um, companii din Statele Unite, care înainte de Brexit um, ar fi mers în, Regatul Unit, iar acum se uită înspre Irlanda. Deci există posibile avantaje. Însă deocamdată sunt numai planuri de rezervă, nu neapărat decizii concrete. Domnule Ivan, m-ați întrebat referitor la trei pași uh, pentru a evita evaziunea fiscală sau evitarea plății taxelor. Primul pas ar fi să se implementeze ce s-a decis și asta ar trebui să fie o nouă regulă în Europa, să implementăm ce adoptăm, pentru că adoptăm mai mult decât implementăm. Și dacă ce se adoptă la nivel la OCDE, la nivel de OCDE s-ar și aplica, ar fi o diferență foarte uh, semnificativă ce s-ar vedea. Apoi ar fi foarte bine ca fie, legile din toate statele să reflecte principiul OCDE și anume ca taxele să se plătească acolo unde are loc activitatea economică. Nu unde s-a pus uh, un panou uh, cum că e un sediu acolo. Uh, iar apoi, liberul flux al informațiilor. S-au făcut mari progrese aici, la nivel OCDE, în ceea ce privește schimbul de informații între autoritățile fiscale din diferite jurisdicții. Însă, dacă ar fi să subliniez un singur lucru, este că în uh, Europa și la nivel OCDE ne asumăm veșnic angajamente pe care până la urmă nu le respectăm. Dacă am pune în practică ce adoptăm, acest lucru ne-ar scuti de foarte multe probleme. Cred că m-ați întrebat uh, și despre uh, investițiile de capital și planul Juncker. Cred că planul Juncker a fost foarte bun în Europa continentală, însă noi avem limitări în aplicarea sa în Irlanda, pentru că avem uh, reguli fiscale care ne interzic să cheltuim dincolo de anumiți parametri. Însă am făcut uh, progrese cu parteneriate public-private, cu um, flexibilizarea unor reguli um, și acest lucru a fost uh, util. Asta ne-a permis să mergem înspre o poziție bugetară mai echilibrată. Uh, vom avea mai multă discreție uh, pentru a folosi mai multe resurse în uh, resurse structurale. Deci uh, sprijinim planul Juncker pentru capital și credem că putem beneficia de pe urma lui în viitor. Domnul Ferber, m-ați întrebat de ce e vorba întotdeauna numai de Irlanda, dar nu este vorba numai de Irlanda. Dacă vă uitați la uh, concurența între diferite țări europene și avocații uh, care știu să le exploateze. Sunt mai multe țări în UE uh, uh, și nu trebuie eu să le numesc, în care se fac astfel de aranjamente. Noi am avut succes uh, în a atrage investiții uh, direct, investiții străine directe. Este ușor pentru companiile americane să vină la noi. Vorbim engleză, suntem în zona euro, mulți vin și își, își creează sediul pentru Europa uh, în Irlanda, dar nu sunt cine știe ce aranjamente. Este activitate economică. Apple are 6.000 de angajați în Irlanda și plătește taxele uh, pentru această activitate. Deci nu e vorba numai de Irlanda. Iar apoi, domnul Martucelo a adus un argument uh, similar. Aș spune din nou că dacă cu toții ne-am face treaba la nivel uh, internațional, acest uh, tratament neuniform uh, s-ar evita. Întrebarea doamnei uh, Childers în ceea ce privește CCCTB. Am răspuns la această întrebare și am uh, fost de acord să cooperez cu colegii europeni și cu domnul comisar Moscovici. Și am subliniat uh, prioritatea față de situația hibridă, uh, și uh, soluționarea um, concurenței între jurisdicții fiscale. Deci nu am pus bețe în roate pe acest uh, subiect. Au trecut zilele în care băgam uh, bețe în roate la nivel internațional. Noi acum cooperăm și încercăm să obținem cele mai bune soluții. Mulțumesc foarte mult, domnule ministru. A fost foarte instructiv și interesant să discutăm cu dumneavoastră. Am, am abordat o serie de probleme foarte interesante, s-a vorbit despre taxare și am notat uh, angajamentul dumneavoastră cât se poate de pozitiv de a coopera strâns cu uh, partenerii și uh, am notat și sprijinul dumneavoastră pentru CCCTB. Și, bineînțeles, nu voi uita elementele importante, ceea ce uh, ați menționat pe alte subiecte, inclusiv Brexit și uh, chestiunile de guvernanță economică. Vă mulțumim foarte mult! Vom continua, bineînțeles, cu dialogul nostru, cu dumneavoastră și cu guvernul dumneavoastră, precum și cu ceilalți membri ECOFIN. Încheiem această sesiune aici și Uh, vom face loc pentru următorul uh, dialog referitor la eventuala suspendare a fondurilor uh, structurale. Mulțumesc. Mulțumesc, domnule Gualtieri, domnule ministru.